Uh, enunțate în acest context. Mulțumesc, doamna Reding. Dezbaterea este încheiată cu aceasta. Au fost înaintate uh, șase propuneri de rezoluție. Votul va avea loc imediat. Însă doresc să vă comunic că un uh, punct procedural din partea cui? Domnule, vă rog solo una richiesta presidente se fosse possibile il voto elettronico su tutte e tre le risoluzioni. domnule președinte doresc uh, să solicit un uh, vot electronic la uh, rezoluția privind bahrainul. Stimate coleg, termenul de solicitare um, a așa ceva um, a expirat de dimineață, avem un vot prin apel nominal pentru toate. De asemenea, din partea Comisiei avem o propunere de uh, regulament privind uh, a Consiliului și a Comisiei cu privire la măsuri uh, cu privire la comunicarea electronică și îmbunătățirea uh, directivei 2020-2021 și 2022 uh, a Comunității Europene. 200, uh, 2011 și din 2011 și 2012. Aceste documente uh, vor fi uh, transmise ITRE la uh, comisie competentă, precum și Comisiei uh, pentru Educație, LIBE, uh, IMCO și REGI, care sunt comisii uh, care vor oferi avize. Și acum putem să trecem la vot. În primul rând, vom vota cu privire la șase propuneri de rezoluție cu privire la situația din Republica Democrată Congo. Există un, o rezoluție comună. Uh, în primul rând, uh, aliniatul șase cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă și apoi uh, rezoluția în ansamblu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, după câte observ, se adoptă în unanimitate. Urmează acum uh, punctul de pe ordinea zi cu privire la votul cu privire la situația din Republica Centrafricană. Votăm întâi uh, rezoluția comună din partea a șase grupuri politice. Uh, rezoluția în ansamblu. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă în unanimitate. Și, în fine, rezoluția cu privire la situația din Bahrain. Aici avem șase propuneri de rezoluție și mai întâi o rezoluție comună din partea a patru grupuri parlamentare. Rezoluția în ansamblu o verificăm prin vot cu apel nominal. Votul este deschis. Am alle abgestimmt. A votat toată lumea. Votul este închis. Cu șapte abțineri uh, se adoptă în unanimitate. Procesul verbal al acestei ședințe va fi pus la dispoziție pentru votare Parlamentului la următoarea sesiune și dacă nu există obiecții, atunci uh, transmit rezoluțiile adoptate acum uh, forurilor uh, abilitate și persoanelor uh, competente. Sesiunea Parlamentului este suspendată. Doresc tuturor colegilor drum bun către casă.